respectă obligațiile internaționale privind drepturile omului. Dar dați-mi voie să subliniez că, sigur, e foarte simplu să vedem uh, care convenții sau care acorduri internaționale se aplică în țara respectivă, care sunt ratificate. Mai greu este să vedem uh, cum sunt ele puse în aplicare, cum sunt implementate. În orice caz, cred că avem o șansă reală de a îmbunătăți politica noastră de readmisie și de a garanta respectarea drepturilor omului. O ultimă remarcă, se pare că există o mare lipsă de transparență în modul în care funcționează politica aceasta de readmisie. După părerea mea, această problemă ține și de protocoalele bilaterale de implementare pe care statele membre le-au semnat și convenit cu țările terțe. Poate Comisia să ne explice care este statutul acestor protocoale? Ele sunt documente publice sau le are doar Comisia? Ce ar spune Comisia, de pildă, dacă această distinsă Comisie ar dori să ceară acces la protocoalele de implementare, să le vadă? Mie mi se pare că ar fi foarte important să știm ce se întâmplă între statele membre și țările terțe. Și Comisia uh, este conștientă de faptul că un stat membru, să zicem Slovacia, va avea o întâlnire secretă pe 27 aprilie la Kiev cu privire la semnarea sau ratificarea unui acord, uh, unui protocol de implementare a acordului de readmisie cu Ucraina. De ce Aș uh, îndemna Comisia să fie extrem de precaută în relațiile cu Ucraina, care nu are un mecanism veritabil cu privire la solicitanții de azil. Știu că pentru ei uh, se iau uh, măsuri extrem de dure și de represive. Doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu doresc să-i mulțumesc domnului Manservisi pentru prezentarea sa și pentru bilanțul foarte detaliat publicat de către comisie. Câteva cuvinte, para, fără a repeta cele ce au fost deja spuse de către colegi, idei cu care sunt în principiu de acord. Mă bucur de faptul că după punerea în aplicare a nenumărate acorduri, mai exact 12 la număr, uh, și după șase mandate de negociere, iată că ajungem, după aproape șapte ani de zile de aplicare, la etapa evaluării evaluare pe care am cerut-o de foarte mulți ani de zile, însă mai bine mai târziu decât niciodată. Deci iată că avem acum această bază de lucru, un cadru pe care toată lumea îl cunoaște foarte bine, un cadru care este uh, legat atât de valorile uh, fundamentale ale Uniunii Europene, principiile și valorile sale, cât și legat de realitatea înconjurătoare, evenimentele recente, mai ales în sudul Mediteranei și am să vă pun o întrebare specifică în acest sens. Uh, un echilibru, uh, da, e adevărat că colega mea s-a referit la acest echilibru ca fiind uh, o, o, o, un fel de bombonică promisă pentru a uh, înghiți mai întâi o, un ulei de pește foarte uh, amar. Însă aici e vorba de principiile Uniunii Europene și acestea mi se par fundamentale. Dacă îmi permiteți, acum aș dori să vă pun câteva întrebări. Prima întrebare. Prima întrebare care până în prezent nu a fost evocată, dar care, după părerea mea, toată lumea se gândește la ea, este următoarea. Cu ocazia dezbaterilor și a votului pentru diferitele acorduri de readmisie, ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, am insistat foarte mult în comisia noastră LIBE asupra faptului că trebuie să ne sprijinim pe ONG-uri, pe organizațiile internaționale, în cadrul comisiilor mixte de readmisie tocmai pentru a ne asigura că zi de zi se garantează drepturile fundamentale. Acest lucru este evocat în bilanțul Comisiei. Însă eu aș dori să, afirmez, să afirm din nou această necesitate și anume de a lucra cu ONG-uri independente. Acestea trebuie să fie asociate la lucrările uh, legate de aceste acorduri. E adevărat că e destul de greu pentru parlamentari să fie întotdeauna prezenți în aceste comisii mixte de readmisie. Însă, prezența ONG-urilor și organizarea de controle ca urmare a intrării în vigoare a acestor uh, uh, acorduri de readmisie pot constitui, cel puțin după părerea mea și după părerea și altor colegi, un, o garanție, o garanție în ceea ce privește uh, Uh, riscurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale persoanelor care se află într-o astfel de procedură. Deci e un prim aspect la care ținem foarte mult. Apoi, cooperarea cu statele terțe, care este complexă, complicată și poate și în parte, aș spune eu, sterilă uh, din cauza acestor uh, acorduri de bilaterale de readmisie. Ei bine, această cooperare, după părerea dumneavoastră, este suficient de transparentă? Comisia dispune oare de suficiente informații pentru, de date fiabile, tocmai pentru a putea face această analiză, tocmai pentru a putea efectua acest control, în așa fel încât să știm foarte bine ce se întâmplă cu aceste persoane Uh, care sunt trimise în țara lor de origine. Și dacă vă uitați la recomandarea numărul 12, pe care dumneavoastră ați evocat-o pe bună dreptate de mai, dreptate de mai multe ori, domnule Manservici, Există o clauză de suspendare temporară a unui acord, însă aceasta trebuie să fie destul de greu de aplicat, pentru că în momentul în care dorești să uh, o aplici, e nevoie mai întâi de date fiabile și mi imaginez că o țară care încalcă în mod sistematic drepturile omului, e bine, uh, nu știu dacă acest, această țară vă va spune acest lucru, fără să puteți activa această clauză de suspendare temporară. Întrebarea e cum putem face uh, acest lucru, cum putem trece dincolo de aparențe pentru ca uh, în mod real să putem găsi acest echilibru, să preîntâmpinăm uh, orice formă de încălcare a drepturilor fundamentale. Cu toții știm că acest lucru este într-adevăr deosebit de grav. Și cea de-a treia întrebare este următoarea. Ce se întâmplă cu acordurile bilaterale, Libia-Italia, spre exemplu? Italia-Tunisia. Deci, în această regiune a Mediteranei s-au înregistrat progrese în aceste acorduri de readmisie cu țările din sudul Mediteranei? Pentru că știm că evenimentele, actualitatea este destul de agitată în momentul de față. Mulțumesc, are cuvântul domnului Acolino. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să vă felicit, domnule președinte, pentru bronzul dumneavoastră. Văd că insulele Canare sunt în continuare foarte însorite. Ce dreptele sunt departe de Tunisia și Egipt. Însă, în orice caz, sper că vă păstra aceste culori nemaipomenite încă multă vreme. Da, doresc să mulțumesc domnului Man Servisi pentru intervenția și prezentarea sa, pentru că noi am avut deja ocazia să ne întâlnim acum șase ani de zile și chiar și atunci am discutat despre acordul dintre Libia și Italia și mi-aduc aminte că mm, mi s-a spus la momentul respectiv, da, sunt de acord, ideea e că acordurile bilaterale sunt foarte importante în cazul în care nu există un acord comunitar și e adevărat. E adevărat că împreună cu anumiți colegi care urmăresc îndeaproape aceste chestiuni, am ne-am aplecat asupra dosarului și am făcut-o în așa fel încât acest uh, acord să conțină și un capitol consacrat acordurilor comerciale și un capitol consacrat drepturilor fundamentale. Însă realitatea este așa cum este. Acest acord este foarte important. Acum câteva săptămâni am adoptat noul mandat pentru Frontex. Noi am vrea să înțelegem mai întâi care este dorința Comisiei pe această temă, în momentul în care s-au aprobat noile propuneri referitoare la Frontex, ne-am dat seama care sunt dificultățile uh, în ciuda contribuțiilor financiare, în ciuda bunăvoinței din noului director, uh, suntem convinși că încă mai există o problemă în ceea ce privește solidaritatea dintre statele membre. Există 50 de persoane care lucrează în cadrul Frontex și un număr foarte, foarte mic de state membre s-a declarat a fi uh, gata să plătească mai mult pentru Frontex. Acum, haideți să ne întoarcem la ceea ce discutăm noi aici, anume capitolul legat de drepturile fundamentale. La Consiliu s-a spus în mod clar că există într-adevăr o, un decalaj între dorința exprimată de Parlamentul European cu exprimată în mod unanim în favoarea Ciprului, a Maltei, a Italiei, în favoarea tuturor țărilor care se confruntă cu aceste fluxuri migratorii sporite. Deci există un decalaj între această situație și egoismul anumitor state membre și în lipsa acestor acorduri bilaterale, e bine, ce ne-am face? Italia a încheiat un acord cu Libia, a încheiat un acord cu Tunisia. Ce am fi putut să facem altceva? dacă la nivel de Uniune Europeană nu uh, obținem alte rezultate, tocmai pentru a avea aceste acorduri de readmisie. Ceea ce s-a întâmplat este că anumiți imigranți mai înstăriți, francofoni, doresc să plece în Franța. Acolo doresc ei să ajungă. Și ce putem face noi? Iată, aceasta este o întrebare pe care vreau să vă adresez dumneavoastră, domnule Servicii, cât și doamnei comisar. Pentru că noastră cunoașteți foarte bine aceste dosare. Cum putem uh, efectua aceste readmisii cu ajutorul și solidaritatea Uniunii Europene? Still, a list of at least three members willing to take the floor and... Mai sunt 10 minute și mai uh, avem încă 3 persoane care doresc să iau cuvântul. Uh, nu uitați că și doamna comisar Cecilia Mastrom va veni în comisia noastră uh, pentru a ne face o prezentare referitoare la ultimul Consiliu JAI. De aceea v-aș ruga vă rog să nu mai faceți comentarii și să fiți mai preciși, să puneți doar întrebări. Mai întâi, doamna Boscur. Dankjewel, voorzitter. Ik heb de boodschap begrepen. Ik zal het heel kort houden. Uh, Mulțumesc mult, domnule președinte. Da, am auzit ce ați avut de spus, așa că am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește drepturile omului. Am auzit niște plângeri din partea Parlamentului European în ceea ce privește acordul de readmisie cu Pakistanul. Există acorduri internaționale care încă nu s-au semnat. În introducerea dumneavoastră ați spus că ar trebui să existe niște clauze de supraveghere. Însă, ce ne putem aștepta să se întâmple? Cum putem să ne asigurăm că vor fi implementate? Un al doilea punct are de-a face cu Turcia. S-au închis mai multe capitole cu Turcia și ați spus mai devreme că trebuie să existe uh, mai multe stimulente disponibile. Eu credeam că Turcia este acoperită în cadrul acordurilor cu statele terțe, însă se pare că situația nu e așa. Pare foarte dificil să începem vreun dialog în ceea ce privește vizele. Ne puteți spune câte ceva despre acest lucru, dacă există vreun model pentru negocieri? Domnul președinte, are cuvântul doamna Varjat. Euh, da. Aș vrea și eu să fac așa cum ați uh, zis, domnule președinte, să mă limitez. S-au și zis deja multe lucruri, așa că voi pune doar câteva întrebări simple și precise. Ați vorbit despre clauza de suspendare a acordului în cazul încălcării drepturilor omului. Ce părere aveți despre clauzele privind democrația și drepturile omului în majoritatea acordurilor pe care le-a încheiat Uniunea Europeană și care nu servesc la nimic? Avem uh, exemplul Tunisiei și al Libiei. De asemenea, faceți un bilanț pe care și eu îl găsesc destul de negativ. De ce să continuăm negocierea unor acorduri de readmisie dacă așa stau lucrurile? Și apoi, uh, în ce privește situația din țările arabe, eu vin dintr-o țară care vede că politicile de cooperare pe care trebuie să le purtăm cu țări precum Tunisia și faptul că impunem aceste condiții de readmisie pentru a continua cooperarea cu aceste țări sunt lucruri absolut scandaloase, pentru că știm că am tratat cu guverne precum cel al domnului Ben Ali. Deci, ce părere aveți despre procedura accelerată? nu credeți că am putea obține cumva niște date mai fiabile pentru că aceste proceduri practic neagă drepturile omului? Și ați mai vorbit despre uh, sancțiuni și despre represalii. Mie acest uh, vocabular uh, mi se pare unul de mirare. Aș vrea să ne dați mai multe detalii. Si, Mr. Bronx. Vă mulțumesc, domnule Bronx. Aveți cuvântul. Mulțumesc opțiunea unei persoane de a fi returnate sub un uh, acord de readmisie și o persoană care dorește să, evedez, să evite acest lucru. Există suspiciunea că va fi prostratat într-un asemenea caz, însă este cineva care nu a spus că va avea de suferit în cazul că va fi returnat? Și apoi pot să aduc asemenea persoană vreun fel de dovadă asupra faptului că vor fi maltratate acolo. Vreau să întreb dacă există vreo persoană care a fost returnată sub un acord de readmisie, dacă această situație e atât de ușor de evitat. Ce dorim să facem e următorul fapt. Să spunem că nu vor fi returnați doar dacă pot să dovedească că nu vor fi maltratați. Vă mulțumim, spune domnul președinte, că ați fost atât de succint. Domnule Manservisi, e rândul dumneavoastră să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. E un număr mare de întrebări și am aprecia foarte mult dacă ați putea să fiți succint. Mulțumesc, voi încerca să fac așa. În primul rând au fost câteva întrebări care aveau de-a face cu relația dintre acordurile de readmisie din Uniunea Europeană care există și cele bilaterale existente. În primul rând, în raport, e un raport care conține niște recomandări și vom vedea cum va fi primit acest document. În raport nu am făcut decât să constatăm situația că de multe ori statele membre preferă contractele bilaterale existente față de acordurile Uniunii Europene. Nu am tras concluzia că ne comportăm într-un mod necontrolat, ci am spus că acordurile de readmisie ale Uniunii Europene sunt credibile. Dacă se consideră că acestea sunt mai eficiente sau mai durabile, cele europene, decât să existe un număr disipat de acorduri bilaterale, atunci, dacă situația e în acest fel, statele membre pot să aleagă să folosească și calea acordurilor bilaterale. În cazul în care nu există acorduri UE, spun același lucru pe care l-am spus și acum câteva luni în ceea ce privește acordul dintre Italia și Libia. Vă spun lucruri din ceea ce am văzut. Nu exista un acord UE, exista un acord bilateral care a fost folosit și s-a dovedit a fi eficient. Am spus în acel moment și voi repeta și acum Italia a urmat aceeași poziție și da, e bine dacă până la urmă am avea un acord UE care acoperă mult mai multe lucruri. E exact de ce am nevoie în negocierea cu Libia. Italia a fost sprijinită. Acum, în ceea ce privește acordul care tocmai a fost încheiat cu Tunisia, cel bilateral, cred că dacă acesta este eficient, ar putea fi la fel de folositor, așa cum s-a întâmplat și în cazul acordului cu Libia. Am mai spus și în trecut și am discutat de curând care va fi următoarea provocare, și anume să avem un acord de readmisie al Uniunii Europene cu Tunisia. La întrebarea ce vom face pentru a putea face față problemelor cu care ne confruntăm acum în contractele care există cu Tunisia de readmitere, e următorul fapt. În următoarele săptămâni, pe baza diferitelor concluzii ale Consiliului, vom discuta cu partea tunisiană și vom vedea care este posibilitatea de a avea un acord de readmisie la nivelul Uniunii Europene. În același timp, încercăm să le ajutăm pe acele state membre care fac returnări să reușească să facă ca aceste returnări să fie posibile prin acorduri bilaterale, dar și să poată fi sprijinite financiar. Pentru că avem un fond care se numește Fondul de Returnare. Trebuie să mai spun că și executarea readmisilor rămâne la competența statelor membre. Frontexul nu face decât să faciliteze lucrurile, un fel de agenție de turism. Cred că acest subiect poate fi discutat în continuare, dar majoritatea posibilităților în ceea ce privește implementarea rămân la nivelul statelor membre. Acum despre documente. În cadrul acordului de readmisie cu UE există un articol în care se spune că în cazul în care o persoană nu are niciun fel de documente de călătorie din țara de origine, atunci Uniunea Europeană va emite un document standard de călătorie care va putea fi folosit pentru returnarea persoanei în cauză. Comisia ajută tocmai la eliberarea unor astfel de documente de călătorie. Acum chestiunea drepturilor omului care a tot apărut pe parcursul discuției. Cred că putem trage un învățământ din, acest, din implementare și anume ar trebui să fim mai preciși și mai bine echipați pentru a putea răspunde la aceste probleme. Cum ne putem baza pe informații? Ne bazăm pe informații venite de la societatea civilă, de la organizațiile internaționale, la informații care vin de la delegațiile noastre din statele membre. Toate acestea sunt niște posibilități. Noi ne dorim să fim mai bine pregătiți, să existe un uh, mecanism de supraveghere, să existe o clauză de suspendare și să existe și stimulente. Exact ceea ce se întâmplă și în Pakistan, în corelație cu respectarea drepturilor omului acțiunea de returnare trebuie să fie corelată cu alte măsuri și anume astfel încât în țara în care se primește persoana să se poată elibera documente pentru persoanele în cauză. Nu e ușor, dar e clar că raportul deschide o ușă și se pare că acesta este, ce, este cea mai importantă parte a acestei politici. E o parte de a echilibra o politică, să existe o facilitare mai bună. Trebuie să se țină cont de Cartea Drepturilor, de Cartea Drepturilor Fundamentale și de felul în care sunt implementate dispozițiile. În cazul în care există încălcări ale drepturilor umane și pot să existe și din cauza unei slabe pregătire a grănicerilor, atunci trebuie, va trebui să ne ocupăm și de această problemă și va fi nevoie de continuarea programelor de pregătire pentru grăniceri. Despre protocoale, despre protocoalele bilaterale. Acestea sunt niște acorduri. Nu știm despre acel protocol secret, doamnă Hautala, este, e secret și de aceea nu avem informații. În al doilea rând, în ceea ce privește protocoalele pentru implementarea acordurilor cu Uniunea Europeană. Acestea sunt discutate în comisia mixtă între un stat membru și un, un stat terț. Deci dacă doriți să aveți acces la ele, trebuie să scrieți statului membru în cauză. Dacă nu, ne puteți întreba pe noi și dacă avem aceste documente, atunci vom folosi procedurile care sunt de urmat într-o asemenea situație. Nu e nimic nou în acest sens. Uh, Însă majoritatea acestor protocoale au de-a face cu, de exemplu, punctul de intrare pentru operații. Există mai multe tipuri de operații și dacă unele sunt uh, secrete, atunci noi nu le cunoaștem, însă putem discuta mai pe larg și acest subiect. Rolul societății civile face parte dintr-una din recomandările noastre. Noi spunem că în implementarea acordurilor, Comisia Mixtă dorește să fie invitată și societatea civilă și societăți internaționale care să ne ajute să putem obține informații și să vedem exact cum stau lucrurile cu implementarea acordurilor. În această direcție ne îndreptăm. Voi pleca nu doar pentru că doamna comisar Malmström este aici, aș fi dorit să spun mai multe, să mai răspund la întrebările domnului Iacolino și alte întrebări care mi-au fost adresate, însă voi uh, încheia cât de curând spunând că acest prim raport care este cerut prin programul de la Stockholm, are de-a face cu ceva ce a început acum mai mulți ani acum e momentul să existe o evaluare deschisă și să vedem în ce context trebuie să ne încadrăm. Probabil că prima lecție pe care o putem uh, învăța de aici e că până acum nu au uh, funcționat așa cum se cuvine aceste acorduri. Însă, când vorbim de, contra, de acordurile care au ca subiect mobilitatea, probabil că acestea ar putea fi o soluție. Însă trebuie să vedem exact care este politica aceasta de readmisie. Acum noi facem o evaluare a implementării acordurilor. La începutul anului 2012 vom efectua un raport asupra politicii de readmisie, în general. Și vom vedea cum poate fi aceasta îmbunătățită. De aceea, domnule președinte, mă voi opri aici. Cred că alții pot să răspundă mult mai bine la aceste întrebări decât mine. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, spune domnul președinte, vă mulțumim pentru efortul depus de a, de a face un rezumat al uh, situației cu acordurile de readmisie în Uniunea Europeană. Acum vom trece mai departe. Îi urăm bun venit doamnei Cecilia Malmström, care ne va vorbi despre următorul punct de pe ordinea de zi de azi. Mulțumim!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 So welcome. Thank you. Commissioner. And we go right to it. Of course. Of course. Let's go. Thank you again, dear colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Vă rugăm să ne acordați atenția dumneavoastră. Îi mulțumim doamnei comisar Malmström pentru că s-a alăturat, s-a alăturat uh, nouă aici pentru a ne raporta despre concluziile Consiliului um, JAI și um, dați-mi voie să spun că în uh, sesiunea în camera pe care am avut-o în această după masă am exprimat condamnarea noastră fermă împotriva atacului terorist care a avut loc ieri la Minsk, în Belarus. Și ne-am exprimat condoleanțele noastre pentru uh, familiile victimelor. E important de subliniat acest lucru acum când uh, începem uh, sesiunea deschisă a comisiei noastre libe. Vom începe prin a da cuvântul doamnei comisar Cecilia Malmström pentru a ne raporta des- despre viitoarele priorități ale comisiei și despre rezultatele Consiliului de Ministri, după care vom deschide discuțiile. Doamnă comisar, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați deputați, mă bucur să mă aflu din nou aici. Vin aproape direct de la Luxemburg, unde am avut uh, o, o ședință ce a durat două zile la Consiliul Jai. Și mă bucur că vă pot spune care sunt rezultatele noastre, vă dau uh, știri uh, proaspete și uh, după aceea, desigur că sunt deschisă pentru întrebările și comentariile dumneavoastră. După cum uh, cred că vă puteți da seama, ieri am discutat în special despre problema migranților și situația din Mediterana de Sud. Am discutat îndelung și așa după cum știți, probabil pentru că am trimis o scrisoare președintelui, am uh, trimis o scrisoare Consiliului și uh, președintelui pentru a explica ce facem noi în domeniul migrației, uh, ce facem împreună cu cei de la agenția Frontex, cum uh, dăm asistență la fața locului și faptul că avem nevoie de finanțări suplimentare. Am cerut din partea statelor membre să dea dovadă de solidaritate față de cei care sunt izolați acolo la granița cu Tunisia, Libia, Egipt uh, și uh, față de cei care vin în Europa. În scrisoare am făcut și un scurt rezumat ale călătoriei pe care am întreprins-o acolo, uh, în Tunisia și în Egipt. Am discutat despre un program de protecție regională și am început un dialog cu privire la migrație și mobilitate cu aceste două țări. Mulți dintre dumneavoastră ați fost uh, prezenți la dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută la Strasburg, așa că veți recunoaște unele elemente. După o discuție prelungită, în care am subliniat uh, nevoia de solidaritate în interiorul Uniunii Europene și nevoia de a sprijini agenția Frontex, Consiliul a adoptat uh, câteva concluzii. Mă bucur foarte mult că propunerea Comisiei de a avea o secțiune specială în cadrul concluziilor și de a prelungi proiectul pilot Malta a fost uh, acceptat de statele membre. După cum știți, Malta este foarte afectată de fluxul de migrație. Peste o mie de oameni au ajuns pe țărmul insulei Malta. Malta este o țară micuță cu capacități foarte limitate, așa că am decis că cu coordonarea Comisiei vom uh, prelungi acest proiect pilot. Câteva state membre au spus deja că sunt dispuse să preia oameni din Malta. Germania s-a oferit să preia 100 de persoane și uh, alte state membre au venit cu cifre concrete și uh, acest lucru este deci foarte important. Ne bucură. De asemenea, am discutat uh, nevoia de a reforma agenția Frontex și uh, Toată lumea și-a exprimat speranța că împreună cu dumneavoastră vom putea uh, găsi o soluție cu privire la modificarea regulamentului uh, privind activitatea Frontex, care este acum uh, în mâna legiuitorilor. Am decis să ținem pe 12 mai o reuniune extraordinară pentru a discuta despre toate aceste probleme. Vom vorbi din nou despre situația din sudul Mediteranei și, de asemenea, Sperăm să putem discuta ce este acum în pregătire în domeniul migrației uh, cu titlu mai general. După cum știți, la sfârșitul iunie, uh, Consiliul va discuta despre migrație și va face bilanțul pactului privind migrația, care a fost adoptat în timpul președinției franceze. De asemenea, vom discuta mai general despre uh, stadiul pachetului privind azilul, chestiuni legate de migrație și de integrare și uh, sperăm ca în iunie să avem o primă discuție oficială pe aceste teme, deci, și vă voi ține la curent. Cred că putem fi destul de satisfăcuți de concluziile trase ieri a apărut din nou nevoia de solidaritate în interiorul Uniunii Europene. Colega mea, doamna comisar Gheorgheva, s-a aflat acolo pentru a arăta ceea ce fac uh, oamenii noștri la fața locului în Egipt și în Tunisia. A arătat uh, care sunt eforturile Comisiei pentru a aborda această situație. După dejun am purtat o discuție destul de amănunțită cu privire la uh, Uh, directiva privind listele cu numele pasagerilor. După cum știți, în februarie Comisia a venit cu o propunere bazată pe propunerea din 2007, însă modificată destul de mult, în sensul că am ținut cont de um, opiniile dumneavoastră. Este o propunere destul de diferită față de cea din 2007. Uh, sfera de aplicare este mult mai limitată. Sfera geografică e dată de zborurile ce intră și ies din Uniunea Europeană. Există um, prevederi foarte solide pentru protecția datelor cu caracter personal și apare și o inovație, anume că datele trebuie să intre într-o bază de date uh, în care să fie anonimizate după o lună. Ele pot fi activate doar pe baza unor um, investigații, unor cereri de la caz la caz. În uh, diferitele grupuri de lucru ale Consiliului s-a mai discutat o problemă și uh, multe dintre țări, uh, de fapt o majoritate a statelor membre, au solicitat să se includă și uh, o prevedere cu privire la listele intra-europene. O opțiune era să existe includerea și și includerea zborurilor interne, o a doua opțiune era să se includă doar unele zboruri, iar a treia opțiune doar câteva dintre zboruri pe anumite rute, iar a patra opțiune să se includă toate, absolut toate zborurile interne. S-a făcut un uh, tur de uh, orizont și multe state membre au preferat uh, să, să optăm pentru una dintre opțiuni, altele pentru alta. În principiu s-a cerut uh, monitorizarea unor zboruri interne. Sigur că noi uh, vedem care este logica colectării de date privind toate zborurile, însă am ajuns la concluzia că e prematur să facem astfel de colectare în acest moment. Așa că noi am propus o abordare treptată pentru a putea înfăptui acest progres, acest proiect, ar fi bine să avem mai întâi o experiență cu privire la colectarea datelor și apoi să nu uităm de problema costurilor, pentru că și Statele Unite au început mai întâi cu zborurile externe și apoi au reușit să ajungă și la cele interne. Sigur că discuțiile vor trebui să continue și ar fi interesant să auzim care este poziția Parlamentului European Probabil că nu ați avut încă ocazia să discutați despre această problematică, dar dacă veți avea un prim schimb de vederi sau dacă vreți să avem aici, m-aș bucura. Am discutat, bineînțeles, și despre SIS și despre VIS, ca întotdeauna. Discuția a fost foarte scurtă, mă uit la domnul Coelho pentru că știu că dumnealui e cu deosebire interesat de aceste sisteme. Le-am comunicat statelor membre care este stadiul acestor sisteme. Ele vor fi operaționale în momentul în care statele membre vor fi pregătite să intre online. Cred că prin octombrie 2011 va fi acel moment. Nu am discutat mai mult. În ce privește SIS-2, suntem în grafic, nu există modificări față de pachetul anunțat în octombrie. Am subliniat că există două riscuri aici, um, unul legat de gradul de pregătire al statelor membre pentru testele, iar um, un al doilea risc este legat de mediul de testare pentru SIS 1 și SIS 2. Lucrăm um, din greu cu experții statelor membre pentru a atenua aceste riscuri pe cât posibil. De asemenea, am discutat uh, despre agenția IT, suntem uh, foarte aproape de o concluzie. Comisia are unele rezerve, dar cred că ne apropiem de o soluție și cred că la următorul trialog o vom găsi. Știu că raportorul are unele preocupări, unele îngrijorări și noi le avem, și anume o claritate maximă cu privire la împărțirea responsabilităților și la ce revine Franței și Estoniei. În timpul dejunului am discutat uh, foarte pe scurt cu privire la prim. După cum știți, 26 august, uh, anul acesta este termenul, cred că statele membre nu se vor încadra, însă a fost util să facem o actualizare a statului în care se găsesc. Noi oferim în orice caz um, sprijin și asistență tehnică tuturor statelor membre, Comisia mea are fonduri și vom uh, face licitații dacă e nevoie pentru a ajuta statele membre să pună la punct aceste sisteme ca ele să devină pe deplin operaționale. Ca de obicei, am discutat uh, și despre situația Greciei. Grecia a reușit să avanseze în legătură cu planul de acțiune, am făcut o actualizare și, uh, în orice caz, um, situația lor este de fiecare dată pe agenda Consiliului. În această dimineață, la reuniunea Consiliului de Ministri, am uh, vorbit despre două lucruri, cred că și doamna comisar Reding vă va spune. Deocamdată eu vă spun foarte pe scurt că am discutat despre directiva privind violența sexuală împotriva copiilor și am discutat apoi uh, destul de mult despre atacurile cibernetice împotriva sistemelor informatice. Discuțiile nu au fost uh, foarte lipsite, ca să spun așa, de conflict, pentru că statele membre au păreri divergente, dar încercăm să găsim un compromis. Mai avem probleme în legătură cu nivelul sancțiunilor, conceptul circumstanțelor agravante și um, Sigur că toată lumea este conștientă de faptul că atacurile cibernetice sunt uh, una dintre activitățile infracționale care sunt în cea mai mare creștere. Uh, Comisia a fost atacată cibernetic uh, acum două săptămâni, Parlamentul suedez a fost atacat chiar săptămâna aceasta. Trebuie să avem la îndemână instrumente pentru a ne apăra. Iar directiva pe care o avem nu este suficientă. Trebuie să transmitem un semnal clar că uh, aceste eforturi sunt importante și că vrem să fim pregătiți. Va exista și o conferință cu privire la mediul cibernetic organizată mâine la nivel ministerial în Budapesta. Așadar, negocierile continuă și sper să putem ajunge la un acord înainte de finalizarea mandatului președinției ungare. Acum, domnule președinte, dacă îmi dați voi, aș vorbi și despre alte câteva lucruri ieri am discutat uh, foarte pe scurt uh, despre un lucru despre care am discutat și la Strasburg uh, mai îndelung săptămâna trecută, și anume sistemul european comun de azil. Am discutat despre starea acestui sistem și o să vă pun la punct cu ceea ce s-a zis ieri. Elaborarea unei politici europene în materie de azil este urgentă, trebuie să avem instrumentele la dispoziție și cred că ar trebui să ne luptăm să implementăm acest sistem înainte de 2012. E fezibil și președintia împărtășește acest obiectiv și e dispusă să ne ajute. Trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele necesare pentru a asigura protecție în Europa. E important nu doar pentru solicitanții de azil ce vin în Europa, ci și pentru modul în care funcționează administrațiile noastre naționale trebuie ca statele membre să aibă mijloacele necesare pentru a face față în mod eficient acestor fluxuri tot mai amestecate, așa cum se vede din evenimentele recente. După cum știți, au existat uh, o serie de evoluții, precum adoptarea um, directivei privind reședința pe termen lung ieri. Săptămâna trecută Parlamentul a votat raportul doamnei Guillaume și uh, se mai poartă negocieri cu privire la directiva privind calificările. Comisia s-a angajat pe parcursul acestei primăveri să găsească împreună cu statele membre care sunt principalele dificultăți și probleme și apoi să discute cu raportorii Parlamentului European, după care să propunem amendamente la directiva privind condițiile de primire și la celelalte Sperăm să putem da un nou avânt negocierilor și să facem propuneri Consiliului în iunie, astfel încât să putem uh, face o radiografie a pachetului de azil. Vom uh, prezenta la începutul lui iunie propunerile noastre Colegiului Comisarilor. În plus, uh, un lucru foarte important, vom încerca să facem o comunicare cu privire la solidaritatea intra-europeană. Am făcut ieri un prim pas. Vom publica această comunicare cândva la sfârșitul anului. Vă spun, uh, așa cum am spus ieri și Consiliului, că îndemnăm toate părțile pentru a găsi o soluție la programul european privind um, relocarea. Sperăm să putem uh, găsi uh, instrumentele instituționale prin care să putem lua o decizie, pentru că chiar avem nevoie de astfel de cadru de relocare. În ce privește imigrația ilegală, avem uh, două inițiative care sunt uh, în concordanță cu strategia 2020. Ele sunt importante în contextul uh, mai mare al migrației și pentru imaginea pe care vrem noi să o proiectăm în afara lumii. Nu vrem să fim percepuți ca o fortăreață în care nu e permisă migrația legală. E în interesul nostru economic, politic și demografic să avem un sistem bazat pe criterii clare și obiective, să avem o politică de imigrație bine gestionată. Acest lucru a devenit o provocare. Iar uh, pentru plenarea din uh, iar la plenarea din martie am văzut că există diferențe între Parlament și între Consiliu cu privire la dosarul privind permisul unic. Sperăm să putem uh, înregistra progres în legătură cu directiva privind uh, muncitorii sezonieri și uh, transferurile intracorporate. Sperăm să putem veni cu o strategie pentru că trebuie să sprijinim integrarea migranților legali. Iată de ce, la începutul lui mai, Comisia va prezenta o comunicare cu privire la migrație și pe 24 mai vom prezenta un raport anual cu privire la azil și migrație și o comunicare cu privire la integrarea sortisanților țărilor terțe. Toate aceste propuneri, sigur că vă vor fi prezentate și dumneavoastră și vor fi foarte importante pentru inițierea unei dezbateri privind migrația în Consiliul European în iunie. Abordarea strategică privind migrație va fi finalizată la sfârșitul acestui an. Vom avea un cadru global al migrației, sper că prin noiembrie, în care vom defini mai clar obiectivele și el va reprezenta un semnal că Uniunea Europeană intră într-o nouă fază de consolidare a politicilor sale într-un mod mai coerent și mai echilibrat. Va trebui să reflectă obiectivele noastre la nivel intern și extern. Acum sunt nerăbdătoare să aud părerile dumneavoastră. E foarte important să privim toate aceste lucruri în contextul parteneriatului de mobilitate pe care vom începe în curând să-l negociem cu Tunisia și cu Egipt. Și, în fine, foarte pe scurt, domnule președinte, mă voi referi și la securitatea internă. După cum știți, Există niște concluzii ce salută um, strategia pentru securitatea internă a Comisiei Europene și am propus pe baza lor um, Parlamentului și Consiliului un prim raport cu privire la acțiunile întreprinse până la finalul acestui an. Sigur că agenda este una comună și mă voi asigura că poziția dumneavoastră este deplin integrată în acest raport. Aștept să văd raportul doamnei Borsellino și celelalte două rapoarte cu privire la combaterea crimei uh, organizate. În domeniul combaterii crimei organizate, cred că următorii cinci ani vor fi foarte importanți. Va trebui să acordăm prioritate economiei și să avem o abordare multidisciplinară cu privire la protejarea economiei legale împotriva activităților ilegale să avem inclusiv un sistem de raportare privind combaterea corupției și uh, prevederi mai bune în legătură cu confiscarea bunurilor. Astfel, um, cadrul pe care îl avem ar fi și mai eficient. Propunerea privind confiscarea sper să intre în vigoare cândva în toamna acestui an. Mecanismul anticorupție va identifica cele mai bune practici veniți europene și va stimula învățarea interpares și va pune în aplicare angajamentele existente. Avem o declarație de anul trecut cu privire la eforturile de combatere a anticorupției, o declarație a Parlamentului care ne-a fost de mare ajutor în elaborarea inițiativei noastre anticorupție și sunt nerăbdătoare să colaborăm și mai strâns în acest domeniu. În fine, vom elabora un raport cu privire la punerea în aplicare a directivei privind privind conservarea datelor și vom uh, aborda chiar și uh, preocupările pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră în rânduri repetate. Vom avea o discuție detaliată, va exista un raport tehnic, o prezentare tehnică pentru dumneavoastră săptămâna viitoare și de îndată ce va fi adoptat, vi-l vom transmite. Cu privire la frontiere, cred că e nevoie de o dezbatere privind politica și precondițiile pe care le vom impune. Trebuie să ținem cont de protecția datelor, de aspectele financiare și de evoluțiile tehnologice, dar vom reveni la aceste aspecte. Acum, domnule președinte, domnilor și domnilor, ne rămân multe lucruri de făcut și probabil că se vor întâmpla multe lucruri care ne vor îndepărta de la agenda pe care ne-am fixat-o, însă ne așteaptă un semestru plin și uh, niște ani plini, de fapt. Eu sunt uh, foarte dispusă să lucrez împreună cu dumneavoastră și aștept comentariile. Dacă am omis ceva, vă rog să-mi atrageți atenția. Vă mulțumesc, doamnă comisar Malmström, pentru această prezentare. A fost uh, foarte amănunțită și v-ați încadrat pe deplin în timpul acordat. Acum putem începe discuțiile. Am o listă destul de lungă am uh, cel puțin 14 membri înscriși la cuvânt. Haideți să începem până le da cuvântul, dar uh, vă avertizez să nu vă lungiți prea tare, să nu faceți uh, ca de obicei, pentru că nu vom putea cere interpreților să ne dea timp în plus. Așa că o să vă rog să vă limitați la a um, comenta prezentarea sau um, informarea făcută de doamna comisar Malmström. Deci, comentarii punctuale referitor la concluziile Consiliului JAI. Să începem cu domnul Busutil. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. I will speak about the situation. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă voi referi la migrația din Mediterana în mod special. Doamna comisar, eu vă admir pentru angajamentul dumneavoastră personal în acest dosar, însă asta nu înseamnă că sunt și mulțumit cu nivelul de solidaritate pe care l-am avut, de care am beneficiat până în prezent. Nu am să mă refer la solidaritate, ci mai degrabă la lipsa solidarității. Și am să vă dau câteva exemple. Uh, e vorba de uh, tensiuni diferite uh, în statele membre, e vorba de un sentiment de nesiguranță în rândul opiniei publice și e vorba și de modul în care reacționează partidele politice în momentul în care discutăm astfel de subiecte. Și, bineînțeles, lipsa de solidaritate duce la probleme. În al doilea rând, duce la apariția unor tensiuni între diferitele state membre. Am să vă dau un exemplu. În această dimineață, 45 uh, de, la 45 de mile nautice de Malta și la 47 de mile nautice de Lampedusa existau câteva uh, bărci cu migranți și s-a spus că uh, acestea trebuie dirijate înspre, înspre Malta pentru că sunt mai aproape, ceea ce mi se pare ridicol. De aceea, vedem că există aici un risc, un risc pentru viețile celor care sunt uh, implicați, e vorba de 250 de oameni. Și vedem că, până la urmă, nimic concret nu s-a întâmplat. Cu toți ar trebui să purtăm această răspundere pentru viețile uh, uh care s-au uh, pierdut. Și în final, lipsa aceasta de Europa. Uh, e de fapt o consecință a lipsei de solidaritate. Iar absența aceasta de Europa este una pur și simplu tragică. Doamnă comisar, dumneavoastră ați refuzat uh, solicitarea Parlamentului European de a acționa directiva 55 din 2001 în ceea ce privește mecanismul de protecție. Dar eu am senzația că uh, într-un fel, există un sens oarecum ascuns. Faptul că nu există o majoritate la Consiliu, faptul că mi-aș dori să existe mai mult leadership politic din partea Comisiei pentru a propune acest mecanism de solidaritate activă. Știu că dumneavoastră ați propus uh, extinderea proiectului pilot pentru o țară, și anume țara mea, Malta, și salut acest lucru. Cu toate acestea, mi este teamă de faptul că extinderea acestui proiect pilot doar la o singură țară, pe o bază voluntară, nu va funcționa pe, pe deplin, din mai multe motive. Mai întâi din cauza cifrelor. O țară de 40 de milioane de cetățeni a spus că va accepta 12 persoane. Și o altă țară a spus că va accepta o familie. Nu știu cum pot funcționa lucrurile astfel. Uh, am el. Cel de-al doilea motiv este faptul că e tocmai pe bază voluntară. Prin definiție, un program pe bază voluntară înseamnă că răspunderea nu este o răspundere colectivă. Este răspunderea dumneavoastră. Eu mă consider voluntar pentru a vă ajuta un pic. Nu știu unde este solidaritatea aici la mijloc. De asemenea, Comisia a anunțat o comunicare în ceea ce privește solidaritatea intraeuropeană. Eu salut această declarație, aștept cu nerăbdare să descoper mai târziu anul acesta această comunicare uh, și mi-aș fi dorit ca această comunicare să fie disponibilă mai repede. Și în concluzie, eu sunt mândru de faptul că țara mea reușește în fiecare zi să salveze viețile celor care se află pe acele bărci. Dar aici e vorba și de uh, Uniunea Europeană. Să fii european înseamnă să dai dovadă de uh, solidaritate și până în prezent am văzut prea puțină solidaritate. Mulțumesc, domnule Busutil, spunea domnul președinte, ați fost concis, precis, ați clarificat lucrurile și sper că și următorii deputați vor urma exemplul dumneavoastră. Doamna Gonț. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru informațiile pe care ne le-ați transmis. Aș face câteva comentarii și câteva întrebări referitor la situația din sudul Mediteranei, pentru că, într-adevăr, E o situație foarte importantă, deși dumneavoastră v-ați referit și la alte subiecte care sunt tot atât de importante, deși nu atât de urgente. Eu sprijin cele spuse adineaori de Simon Busuttil. Uh, în concluziile rezultatele Consiliului JAI. Nu putem vorbi despre solidaritate dacă e pe o bază voluntară. Poate că uh, am fi putut vorbi despre bunăvoința de a, sau dorința de a participa la extinderea unui astfel de proiect pilot. A existat de asemenea și ar fi fost bine să avem și o declarație în ceea ce privește resursele suplimentare care sunt necesare. Și întrebarea mea este următoarea. Câți bani pune deoparte Comisia din propriile sale resurse sau cât, cu cât vor să contribuie statele membre la uh, acest dosar, pentru că este evident că în momentul de față aceste resurse financiare nu sunt suficiente. Din nou, uitându-mă la concluziile Consiliului, vedem că e mai mult vorba de control la uh, frontiere, uh, la, de cooperare în materie de readmisie și așa mai departe. Dar uh, s-a vorbit foarte mult despre Tunisia, însă prea puțin despre refugiații care vin din Libia, spre exemplu. Și știm că presiunea este foarte ridicată asupra Maltei, asupra orașului Lampedusa și întrebarea în consecință este următoarea. Aș fi vrut să știu, poate ne puteți spune mai multe despre acest aspect. Nu neapărat despre controle, ci mai degrabă despre refugiați. Care este situația? De asemenea, Comisia va veni cu o nouă propunere în ceea ce privește uh, agențiile uh, europene pentru respectarea legii. Știu că e un subiect foarte controversat și știți că Parlamentul a fost întotdeauna împotriva acestei propuneri. Aș vrea să știu mai multe despre această propunere pentru că s-ar putea ca acest lucru să pună probleme. De asemenea, aș fi vrut să știu mai multe despre uh, amendamentul legat de Frontex, care a fost uh, discutat la Consiliu. Dumneavoastră ați spus că s-a discutat un astfel de subiect. Deci, deocamdată, atât, deși știți că sunt mult mai multe lucruri pe care aș fi vrut putut să vi le uh, cer. Bun, foarte bine, doamna Wikstrom. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi mai bine să pot să vorbesc în limba suedeză. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost atât de clară în ceea ce privește strategia pe termen scurt și pe termen lung în domeniul migrației, mar mai ales când e vorba de situația dramatică și tragică din nordul Africii. Bineînțeles, provocările cu care ne confruntăm și cu care multe state membre se confruntă reprezintă de fapt o răspundere comună. Noi trebuie să găsim o soluție comună. De aceea e nevoie de comunicare între statele membre, dar și cu țările învecinate, vecine ale UE. Și astfel solidaritatea va fi testată și poate că pe viitor va fi testată și mai mult. Poate peste câteva săptămâni vom uh, ști mai bine cum anume dis- evoluează discuțiile referitoare la acest context cum anume uh, Directiva 55-2001 va fi uh, implementată și noi în grupul nostru de lucru am discutat între noi acest subiect. Cum anume putem activa această directivă? În ce circunstanțe? Da, dumneavoastră ați uh, spus că e prea devreme să activăm această directivă acum și am fost de acord cu asta. Dar, într-un nou context, când vedem, spre exemplu, uh, uh, când fosta Republica Iugoslavie pur și simplu s-a fărâmițat și că e vorba de oameni care aveau nevoie de ajutorul nostru, da, atunci am fost de acord. Era prea devreme pentru a activa această directivă. Însă acum, iată că situația este diferită. Stat, anumite state membre se confruntă cu o situație foarte, foarte grea și Malta reprezintă unul dintre acele exemple. Germania a primit sute de persoane și acesta este un bun exemplu de solidaritate. Germania a trasează o cale demnă de urmat pentru toate celelalte state membre. Atunci, întrebarea este următoarea. Care este situația în momentul în care vorbim despre această presiune teribilă asupra Maltei și asupra altor țări? Poate nu e vorba neapărat de cifre în sine, ci de componența, aș spune eu, socială și demografică a persoanelor uh, migrante. Ce se va întâmpla? Mai specific, mai concret. Chiar dacă directiva va fi activată. Am vrea totuși să știm la ce nivel, la ce situație s-ar putea ajunge uh, în, pentru ca această directivă să poată fi uh, uh, activată. Care ar fi pragul de presiune? Ne-ar interesa să avem uh, câteva detalii mai concrete, mai specifice pe această temă. Bineînțeles, am să las uh, acum și colegilor posibilitatea să pună alte întrebări, însă noi ne-am concentrat mai degrabă pe situația din sudul Mediteranei. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, mulțumesc, domnule președinte. Eu înțeleg care este decepția colegilor uh, uh, pentru că concluziile Consiliului Jai nu sunt la înălțimea așteptărilor. Nu văd cum anume aceste concluzii răspund la faptul că oameni care astăzi au statutul de refugiați, uh, șapte-opt 8 mii din Libia, uh, nu trebuie să-și riște viața, așa cum spunea domnul Simon Busuttil pentru a ajunge pe teritoriul european. Și atunci unde o să meargă ei să caute protecție? Nu văd acest lucru în concluzii și nu văd niciun răspuns la faptul că este absolut inadmisibil și poate chiar rușinos pentru proiectul european ca țări precum Malta și Italia trebuie singure să asume consecințele acestei situații. E, e pur și simplu inacceptabil acest joc de ping-pong dintre statele membre, Italia, Franța, Italia, Germania. E bine, acest lucru e o rușine pentru proiectul european. Solidaritatea noastră este baza proiectului european și iată că este pusă la grea încercare. Și, drept să vă spun, uh, sunt pur și simplu nedumerită nu avem nicio concluzie clară care să ne permită să spunem că, da, răspunderea noastră, cea pe care o asumăm în Libia cu intervenție militară pentru a proteja anumite persoane, e bine, acea răspundere suntem capabili să o asumăm în uh, situații mai simple și anume a primi pe teritoriul Uniunii Europene persoane care au nevoie de protecție, să facem în așa fel încât cele, acele persoane deja ajunse timp de trei luni, 6 luni să aibă ocazia să, să se dezmeticească, să-și, uh, știu eu, reîntregească familia înainte înainte de a se întoarce, spre exemplu, în Tunisia. Mi se pare uh, o mare nedumerire și un eufemism că domnul Barroso declară că angajamentul Tunisiei pentru readmisia persoanelor este pur și simplu crucial pentru viitoarea cooperare cu Tunisia. Păi nu mi se pare așa ceva uh, acceptabil. Ar trebui să existe un acord cu domnul Fuller și cu domnul, doamna Ashton, pentru că angajamentul nostru trebuie să fie la înălțimea așteptărilor. Guvernul tunisian, ce trebuie să facă astăzi? Există oameni peste tot care cer locuri de muncă, salarii, uh, uh, încearcă să organizeze uh, alegeri, uh, încearcă să revizuiască Constituția, deci sunt provocări majore și de fapt noi ce le cerem? Le cerem să primească 22.000 de persoane și nici măcar nu suntem în stare să recunoaștem că e vorba de un flux migrator masiv, pentru că nu există acord la Consiliu, pentru că nu se uh, activează directiva 55-2001. Deci, poate că miniștrii consideră că într-adevăr nu există un flux migrator masiv. De deci, aceea, eu drept să vă spun, nu înțeleg. Mi se pare absolut indecent. Da, se negociază cu un nou guvern ca urmare a alegerilor, anumite acorduri de migrație și de admisie. Ok. Însă, această presiune mi se pare inacceptabilă. Dumneavoastră și cu domnul Füle ați avut săptămâna trecută o abordare mult mai exhaustivă, mai nuanțată mai înțeleaptă și mi se pare că uh, restul la comisie pur și simplu depășesc limitele. Atenție, tragem semnalul de alarmă, trebuie să-i trezim pe miniștrii ăștia. Nu-i putem lăsa să continue cu acest joc pur și simplu rușinos pentru uh, proiectul european. Este efectiv insuportabil. Domnul președinte, are cuvântul acum domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, să mă alătur tuturor colegilor care au mulțumit doamnei comisar Malmström pentru angajamentul său. Și adevărat că e o situație care e destul de grea și care ne pune și pe noi uh, într-o uh, într-o situație dificilă. Uh, vedem că toate automatismele acelea politice pur și simplu dispar. Chiar și un eurosceptic convins precum eu însumi. E bine, eu care n-am văzut uh, uh, niciodată modul în care a fost realizată directiva 55-2001, chiar și eu sunt pur și simplu forțat astăzi să-mi pun o întrebare, să-mi pun întrebări în ceea ce privește dificultățile de aplicare a acestei uh, directive. Și adevărat că eu, ca și un eurosceptic, uh, ce să vă spun, ideea e că trebuie să găsim o soluție, o soluție. trebuie să găsim o soluție la această eventualitate de sosire masivă de imigranți. În regiunea Abruzzo, chiar și după cu tremur uh, am fost dispuși să primim în continuare refugiați. Acum există zeci de mii de migranți care sunt migranți de natură economică, deci trebuie să vedem care este comportamentul uh, acestora astăzi. E adevărat că există dificultăți uh, imense la nivelul forțelor polițienești. Cum anume vom face pentru a putea implementa corect acordurile de readmisie? Acest lucru este consecința unei atitudini, aș spune eu, de mai degrabă de piraterie din partea statelor membre. O atitudine uh, lipsită de coerență, de solidaritate într-o situație de urgență care, de fapt, ne afectează pe toți. O situație de urgență care decurge uneori din anumite politici uh, externe nu prea bine gândite ale anumitor state membre. Și unele state membre se declară că nu sunt absolut deloc gata să aplice directiva 55. Deci Comisia trebuie să exercite presiunea asupra statelor membre în așa fel încât acestea să dea dovadă de coerență într-o astfel de situație. Pentru că rațiunea ne impune acest lucru, dincolo de ideologie și de uh, tendința politică a guvernelor. Uh, da, doamna comisar a vorbit despre Malta ca fiind o insulă mică. E bine, dacă Malta, este o insulă mică, atunci Lampedusa e un confeti, nu? Uh, nu putem să continuăm să tolerăm o astfel de situație care, din motive umanitare, dar nu numai, Uh, ne impun să cazăm pe o țară, pe o insulă confeti mici mii de persoane cu tragediile uh, umanitare pe care le-am cunoscut în trecut. Noi am încercat cu toți întotdeauna să punem drepturile omului în centrul preocupărilor noastre. Poate că acum a venit momentul să considerăm o adevărată crimă împotriva omenirii traficul de ființe umane care se petrece Uh, în fața camerelor de luat vederi italiene care au filmat pur și simplu profesioniști în domeniul traficului care pur și simplu operează fără niciun fel de reținere în, uh, uh, pe coastele tunisiene. Ar fi bine ca autoritatea internațională să poată să identifice acești indivizi și că autoritățile tunisiene, în momentul de față este evident, nu sunt în măsură să le aresteze. Deci, E nevoie de măsuri atât locale cât și internaționale care să fie luate în acest context. Mulțumesc. Domnul Brons, pentru a răspunde la... I'm pleased to make my contribution. Pentru a răspunde la cele spuse doamne, de doamna Malmström, mi-aduc și eu acum contribuția. Mai multe țări au fost abordate și întrebate dacă vor accepta imigranții nord-africani care ajung în Malta și în Italia. Sugestia e una neașteptată Înainte să vorbim cu țările din Uniunea Europeană, am abordat tocmai țările de unde acești refugiați proveneau și am întrebat dacă ar dori să și primească înapoi. Dacă în vreo țară există un război civil, poate ar trebui să ne îndreptăm spre țările vecine, cu care există legături ancestrale. Doamna Malmström a spus că nu ar, trebui, nu ar trebui să avem o reportație de fortăreață în care migrația legală nu e posibilă. Nu cred că există o asemenea temere. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum doamna comisar va răspunde la prima rundă de întrebări și apoi va exista o a doua rundă de întrebări. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că e mai ușor așa decât să răspund după aceea la 15-16 întrebări, pentru că ar fi un discurs mult prea lung de genul domnului Castro. Domnule Busutil, da, aveți dreptate în ceea ce ați spus, dar atacați instituția greșită. Comisia a cerut solidaritate în Uniunea Europeană, solidaritate cu Italia, solidaritate cu Malta, dar și solidaritate cu Libia, Tunisia și Egipt. Aproape 500 de mii de oameni, aproape jumătate de milion au plecat din Libia, majoritatea spre Tunisia, spre Egipt, unii spre Algeria sau Ciad. 500 de mii de oameni. 250 de mii de oameni au trecut în taberele de refugiați din afara Tunisiei. E din nou un număr foarte mare de oameni. 100 de mii de oameni au fost evacuați din locuințele lor. Există foarte multe state membre ale Uniunii, Uniunii Europene, dar și alte state, cum ar fi Elveția, Statele Unite ale Americii, care au ajutat această populație. Și această tendință trebuie să continue, pentru că majoritatea acestor oameni dislocați au tendința de a se întoarce spre casele lor, însă e clar că trebuie primiți aceia care nu au unde să meargă. Există refugiați, uh, oricum doriți să vi imaginați ca fiind definiți aceștia și trebuie să avem grijă de ei. Unii probabil vor merge spre Libia, alții spre alte țări, dar și Europa trebuie să își asume responsabilitatea. Câteva state membre, foarte puține, au spus că vor primi o parte din refugiați și de aceea e nevoie de acest program de relocare pentru că există uh, 500 de mii de oameni care nu știu ce să facă. Nu avem uh, cifre foarte exacte, dar există 500 de mii de oameni în acest program de relocare și dacă comisia ar putea să găsească finanțarea, acesta ar fi un act minunat de solidaritate. E dificil de explicat, vorbim de acte delegate sau acte de execuție. Avem nevoie și de solidaritate cu Italia. Italia s-a aflat sub o presiune foarte mare în ultima lună. Lampedusa este o insulă mică, chiar dacă acum oamenii sunt transportați și spre alte părți din Italia. Comisia a ajutat foarte pe scurt, ne-am angajat în operații de a ajuta uh, gărzile din Malta și Italia să salveze vieți omenești. Am dat ajutor și pentru evacuarea oamenilor din Lampedusa spre alte părți din Italia. Am spus, i-am spus guvernului italian că suntem pregătiți să ajutăm să evacueze pe o parte dintre tunisieni care gradual și sperăm că în mod voluntar vor fi trimiși înapoi spre Tunisia. Vom încerca să sprijinim această returnare a lor prin acordare de ajutor acestei regiuni. Majoritatea tunezi- tunizienilor vin din aceeași parte. Există probleme în ceea ce privește mm, lipsa de venituri în diferite sectoare în regiune. Dar dacă acești oameni ar simți că pot să aibă un viitor în Tunisia, că pot să ajute să își uh, reconstruiască țara, atunci, cum a spus doamna Flotră, dacă îi putem ajuta să își construiască o țară democratică, trebuie să facem acest lucru. Și apoi, solidaritate pentru Malta. Comisia a venit cu propunerea de a prelungi proiectul maltez și am făcut acest lucru pentru a cere o solidaritate voluntară pentru început față de Malta. În 24 de ore am mobilizat aproximativ 200 de oameni care să fie redirecționați spre alte state membre. Am făcut promisiuni și pentru alte tipuri de sprijin, iar alte state membre au spus că vor da un răspuns comisiei și sperăm că vom avea alte cifre pentru dumneavoastră ar trebui să răspândiți această veste în statele dumneavoastră membre, pentru că există multe state care nu s-au oferit să primească nici măcar un refugiat din Malta sau de altundeva. Un, și e nevoie de un program de protecție temporară. Dar acesta poate fi activat doar dacă există o majoritate calificată între statele membre. Comisia poate să ceară acest lucru, dar dacă nu se dorește, lucrurile rămân așa. Programul acesta a apărut după Kosovo. Sute de mii de oameni veneau spre Uniunea Europeană într-un timp foarte, foarte scurt. Știu că Malta se află sub o presiune foarte mare. În Lampedusa există numeroși solicitanți de azil, dar am văzut maxim 250 de mii de solicitanți de azil în Uniunea Europeană. E mult când 100 de mii se află în Malta, dar nici nu se compară cu situația din Kosovo. Dacă acționăm acest mecanism acum, ce vom face dacă va exista un adevărat flux în următorii ani. Vedeți ce se întâmplă cu asta de Fildeș, Yemen, Siria, există numeroase locuri unde situația e foarte tensionată, așa că trebuie să mai păstrăm acest mecanism și să-l activăm doar când va fi într-adevăr nevoie. Când se activează, înseamnă următorul, următorul lucru. Toate statele membre vor trebui să răspundă, să spună cât de disponibili sunt să primească refugiați vor trebui să facă un asemenea raport. Însă tot nu există nicio posibilitate de a obliga statele membre să îi primească pe acești oameni, ci doar de a-și da disponibilitatea de a primi migranți care vin dintr-un conflict și care nu pot fi trimiși înapoi adică cei 22-24 de mii de migranți din Tunisia nu vor fi incluși aici. E vorba de refugiați sub acordul de la Geneva și nu se încadrează aici. Așa că ei primesc permisiunea de a rămâne nu trebuie să treacă prin proceduri individuale de azil. Au un anumit set de drepturi. Însă e nevoie de o majoritate calificată în Consiliu și doar Malta și Italia a cerut această activare, niciun alt stat. Cred că am răspuns, cred că asta răspunde la multe dintre întrebări fondul de solidaritate. Analizăm toate fondurile pe care le-am putea goli spre rezultatul dorit. Analizăm acum diferite posibilități. Domnul Burgheze vorbea despre Lampedusa și fondurile structurale. Acolo sunt bani care pot fi folosiți astfel încât Lampedusa să își recâștige um, calitatea de destinație turistică. Mai sunt și alte programe în programul de vecinătate. Încercăm să colectăm cât mai mulți bani, însă cu toții știm care e situația. Nu avem pe nicăieri ascunse milioane și milioane. S-au cerut și în această dimineață o sumă foarte mare de bani pentru repatrierea refugiaților. Traficul în Tunisia este o problemă foarte încălcită un bilet spre Tunisia sau în altă țară din regiune costă cam 1500 de euro. Unele dintre bărci sunt într-o stare foarte proastă, multe dintre ele nici măcar nu ajung pe coastele Europei. Călătoria este una foarte periculoasă, așa că trebuie combătut acest trafic și am discutat cu ministrul de interne din Tunisia despre căi prin care îi putem ajuta. Am găsit deja niște rețele care au fost anihilate și ministrul italian au discutat despre acest subiect când s-a aflat în vizită acolo. Frontex, amendamentul despre Frontex, nu am discutat concret despre amendamente ieri, am spus că fiecare își va da toată silința să ajungă la un acord cu raportorii în Parlament și în Consiliu pentru a putea trece peste dificultăți și a cădea la un acord. Și Consiliul European a cerut același lucru. Eurodac. Comisia nu a propus includerea accesului la acest sistem. Toate statele membre, adică 27 de state membre, au cerut, au cerut Comisiei să facă acest lucru. Cred că trebuie să vedem un context mai larg în acest pachet. Parlamentul nu este foarte entuziasmat în mare majoritate, însă unii din unii deputați sunt foarte interesanți de ce se poate face sub acordul de la Dublin, așa că s-ar putea ajunge la un compromis. Cred că am răspuns la o parte de, de întrebări și, și unele care nu mi-au fost încă adresate. Mulțumim, doamnă comisar, spune domnul președinte. Lista nu a fost scurtă nici la început și acum devine din ce în ce mai lungă, așa că acum declar lista închisă. Să, vă rog să nu mai ridicați mâinile. Așa că urmează acum o a doua rundă de întrebări, care sper că e ultima, iar apoi vom auzi din nou răspunsurile doamnei comisar. Începem cu domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Eu l-am întrebat pe domnul Servizii o întrebare și eu vă voi întreba și pe dumneavoastră din nou, vă voi pune aceeași întrebare. Ne-ați dat niște informații suplimentare în prezentarea dumneavoastră. Cât timp vorbim despre acest subiect, încă mai sunt oameni care ajung pe coastele Europei. Există oameni în Lampedusa, în Malta, aceștia pot să fie refugiați sau migranți economici. Ei continuă să vină spre aceste două locuri. Deci avem un context în care să discutăm această problemă. Am auzit de la colegii mei că e nevoie de o solidaritate foarte puternică. Acest fapt s-a menționat în Parlament la uh, sesiunile pe care le-am organizat și dumneavoastră v-ați aflat la una dintre aceste sesiuni, Parlamentul a fost de acord în acest punct. Cineva a spus deja că statele membre s-au comportat într-un mod egoist. Acorduri bilaterale au fost făcute, dar există și acorduri de readmisie UE e nevoie să avem un plan de solidaritate intracomunitară în următoarele luni. Nu știu cum ar putea arăta un asemenea plan, m-ar interesa foarte mult. După câteva luni de discuții, în acest punct pot să spun că dumneavoastră vă cunoașteți foarte bine mandatul, așa că aș dori să știu ce fel de fapte, ce fel de cifre avem, ce fel de cifre și resurse au fost folosite pentru intervenția în Tunisia. Nu știu cu ce s-a contribuit, ce fel de acțiuni pozitive au fost efectuate. Miercurea trecută a existat o rezoluție cu țările mediteranene. Acolo ne interesa să vedem cum putem aloca resurse suplimentare pentru oamenii care se vor confrunta cu fluxuri migraționale. Așa că aș dori să știu ce fel de măsuri specifice s-au luat pentru a putea ajuta Italia și Malta în cadrul acestor programe de repatriere, de trimitere a oamenilor înapoi spre țările de origine. Și acum o ultimă idee. Dacă lucrurile ar fi stat invers. Dacă eu aș fi putut să-mi îndeplinesc visul vieții mele de a deveni comisar, și dacă, Cecilia, tu ai fi din nou în Parlament, așa cum se întâmpla înainte să devii comisar, atunci să spunem următoarele, toți acești refugiați ar veni în Suedia. Îmi pot imagina următoarele. Primul lucru pe care l-aș face eu ar fi să fac ceea ce faci tu într-un mod foarte sensibil și să încerc să ajung la o soluție tangibilă pentru aceste probleme tangibile. În acest punct nu există solidaritate. E, comisia are un mandat parlamentar foarte solid, dar care se lovește de comportamentul egoist al statelor membre. Dar nu aceasta este Europa la care ne-am gândit acum 60 de ani. Sunt sigură că tu gândești la fel ca majoritatea colegilor mei care au luat deja cuvântul și sper că data viitoare când ne vom întâlni vom avea ceva mai tangibil. Președintele, doamna comisar trebuie să plece la șase fix ca să ajungă în altă parte. Așa că este absolut evident că toată această problematică nu poate fi epuizată într-o singură discuție aici. Mai am încă foarte mulți membri pe listă și o să îi rog insistent să se limiteze la adresa întrebări, astfel încât doamna comisar să aibă timp să răspundă tuturor. Doamna Jimenez Beseril. Eh, ante todo quiero agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc doamnei Maastrom pentru, dispu... pentru prezența sa și pentru faptul că a vorbit despre situația de urgență din Mediterana. Eu cred că Comisia este cea care începe să dea răspunsul cel mai convingător. Și este un lucru bun Însă eu vă consider așa ca un fel de Don Quixote care încearcă să se lupte cu morile de vânt. Uh, știu că aceste mori de vânt se învârt deja de câteva săptămâni, câteva luni și vedem că se învârt din ce în ce mai repede, lucrurile se complică și noi parlamentarii sunt pur și, suntem pur și simplu obosiți față de cele ce se întâmplă în Italia și într-o țară atât de uh, uh, europeană, nu putem admite să se uh, întâmple astfel de lucruri, să avem astfel de evenimente în Uniunea Europeană. În ciuda eforturilor făcute de Comisia Europeană prin intermediul Frontex, uh, este evident că și opinia publică italiană are exact aceeași părere ca și deputații. Uh, eu personal, care am avut ocazia să, să analizez acest lucru, pot să vă spun că eu, ca parlamentar, nu am un răspuns pe care să-l pot propune opiniei publice să pot spune concret ce anume facem, pentru că nu, nu am elemente concrete. Și apoi, poate că mai e și o problemă de comunicare între opinia publică și decalajul acesta care există față de, dintre noi și opinia publică. Este evident acest lucru. Uh, într-adevăr, dumneavoastră vă bucurați de foarte multă stimă, tocmai pentru că încercați să faceți o muncă foarte grea, în mod foarte curajos. Însă, Franța a cerut, spre exemplu, reformarea, revizuirea sistemului Schengen. Germania, de asemenea, s-a pronunțat în această direcție. Și îmi pun întrebarea, doamna comisar, oare noastră credeți că spațiul Schengen se află în, în pericol? Uh, Uh, pentru că e vorba de un adevărat spectacol și cred că ultimul cuvânt îl, îl, vor avea statele membre și că noi până la urmă nu vom mai avea nimic de spus. Și aș dori să știu în lumina evenimentelor recente, aș dori să știu care este imaginea de solidaritate pe care o dăm la nivel european și cum anume vom uh, reuși să obținem un rezultat concret în această politică de imigrație. Cum anume putem să susținem și să sprijinim țările din Mediterana care se află într-o situație atât, atât de dificilă. Mul- vă mulțumesc. Da, doar două minute. Da, mai repede, domnule președinte, chiar mai repede decât, pentru că eu sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Uh, c'est relativement normal puisque mon sentiment Părerea mea este că statele membre nu doreau nici într-un caz să uh, iasă din această ipocrizie, așa că s-a instalat un statu quo. Cred că ele nu doresc uh, deloc să aplaneze aceste diferențe, nu doresc să meargă mai departe și, din păcate, există destul de multe țări în care se vor organiza alegeri lunile ce urmează, iar, desigur, tema imigrației nu este foarte populară și este adesea manipulată. Acestea fiind zise, am două întrebări rapid. Cum putem face ca lucrurile să evolueze, dând dovadă de bune intenții? Cum putem să ajungem la o politică comună în materie de imigrație? Avem politici sectoriale care au oarecare valoare, nu sunt de acord cu toate, dar cum am putea să avem o viziune mai panoramică și mai partajată în ce privește imigrația? Și în al doilea rând, ca o măsură preventivă, oare Comisia ar dori să se exprime cu privire la revizuirea reîntregirii familiale? Am auzit uh, vorbindu-se despre acest lucru în presa franceză în ultimul timp. Domnul Alvaro, două minute. Președinte, gracias. Ähm, Cu toate acestea voi vorbi în limba germană, astfel încât colegii mei să aibă timp să își pună căștile. Dacă situația va fi bună, e, în, sfârșit, în sfârșit ne aflăm în situația în care putem discuta despre migrație. Comisia face tot ce stă în putință în acest sens. Este adevărat că problema sunt statele membre. Dar solidaritatea nu funcționează numai într-o direcție, e cu două sensuri. Când țări ca Italia sunt întrebate de trei ori de comisie dacă au nevoie de ajutor și spun de trei ori nu, apoi merg la Consiliu și spun suntem singuri. Lucrurile nu pot să funcționeze așa. Nu trebuie să fim prea mândri și să nu acceptăm că avem nevoie de ajutor. În uh, țara mea vin câte 50.000 de a luat 50.000 de solicitanți de azil, dar Italia se ia și a 60.000 de solicitanți de azil. Altfel nu se poate. Nu se poate ca un stat membru să aibă impresia că nu este ajutat destul. Atunci spunem vom da niște vize temporare și apoi îi trimitem pe oameni înapoi. Nu se poate întâmpla așa ceva. Franța și Germania nu pot să își deschidă pur și simplu granițele. Nu e Uniunea Europeană pe care ne-o dorim noi ca liberali, nici cea pe care și-o doresc verdi, Verzi. Apropo de verzi, doamna Flotră nu mai este aici. Dar trebuie să spunem următoarele. Oamenii care vin din Tunisia au nevoie de ajutor, însă ei nu sunt solicitanți de azil. Probabil că sunt, însă nu au dreptul de a cere azil probabil că ar trebui să vedem cum putem să îi trimitem înapoi. Nu Oricine care se gândește să vină într-o coajă de nucă spre Europa trebuie să și primească azil, trebuie să ne gândim și la această idee. Soluțiile, cu ce soluții putem veni? Cum putem să împărțim mai bine datorile? Cum putem ajuta țările, cum e de exemplu Malta, care într-adevăr se confruntă cu niște proceduri foarte laborioase acum? Mă bucur că doamna comisar Malmström a spus că nu va folosi de acel instrument pentru situații de urgență, pentru că nu e o urgență în uh, cifra solicitanților. Ați vorbit de cei 500 de mii de tunisieni care au mers în, în statele învecinate și, într-adevăr, o situație de urgență ar fi dacă s-ar îndrepta acum spre Europa. Marea Britanie a făcut o propunere foarte interesantă. Știm că pentru această poziție există o majoritate în Consiliu. Însă, dacă Comisia este împotrivă, atunci e nevoie de majoritate în Consiliu pentru această modificare, nu? Two minutes, please. Domnul Șogor, două minute. Mă încadrez în 10 secunde. Am o singură întrebare. Bulgaria, România, spațiul Schengen. Da, a fost într-adevăr o întrebare, mulțumim. Doamna Bosgurt, două minute. Bravo, domnule Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, eu nu pot să fiu la fel de succintă, dar voi fi precisă. Mă interesează problema vizelor pentru copii. Am înțeles că s-au discutat lucruri, dar nu s-a ajuns la un acord se încearcă un fel de soluție preventivă pentru a rezolva problema celor care au fost condamnați pentru abuz împotriva copiilor. Ei uh, sunt uh, vizați de anumite măsuri atunci când trec frontiera și au condamnări la activ. Parlamentul European uh, dorește să facă o legătură între aceste măsuri și uh, ceea ce se întâmplă cu cei care au fost condamnați pentru abuz împotriva copiilor. Deci, în ce privește această abordare de prevenire? Există oare susținere din partea Comisiei și Consiliului? Știu că, de exemplu, Olanda, țara mea, încearcă să vadă cum pot fi modificate lucrurile în acest sens. Mulțumim, doamna Hirsch, două minute. Äh, Vă mulțumesc mult, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru efortul pe care l ați depus de a veni cu o propunere din partea Comisiei în ceea ce privește solidaritatea în Uniunea Europeană pentru refugiați și despre modul în care putem implementa aceste acțiuni. Însă, Știm că dacă se ajunge până la urmă la o concluzie, va trebui să fim foarte atenți la negocierile cu statele membre pentru a putea ajunge la niște îmbunătățiri. Am două întrebări concrete în ceea ce privește refugiații. S-a menționat deja și s-a vorbit și în Germania despre acest lucru. Se dorește din nou introducerea controalelor la graniță, punerea în suspendare a uh, sistemului Schengen, pentru că se consideră că vom fi amenințați. Așa că m-ar interesa dacă aceste modificări vor apărea și în Italia, dacă vor fi suspendate vizele și dacă într-adevăr se va ajunge la abolirea sistemului Schengen. M-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere. Un alt punct ar fi foarte interesant următorul subiect. Discutăm foarte mult despre solicitanții de azil, însă există și refugiați economici. Și aici venim cu soluții tradiționale, cum ar fi retrimiterea, readmisia în Tunisia, dar nu ar fi bine să ne gândim oare și la alte soluții. Uh, Totdeauna spunem că nu avem destui experți. În Tunisia există foarte mulți oameni care au o pregătire academică. Oare nu am putea să venim cu un program coordonat la nivelul Uniunii Europene pentru tinerii academicieni astfel încât, pentru un scurt timp, un scurt bine delimitat, să le oferim locuri de muncă acestor tineri în Uniunea Europeană. Astfel ar fi mai relaxată și piața de muncă din uh, Tunisia, și s-ar putea ca acești oameni, atunci când aceștia sunt trimiși înapoi în țara lor, ar putea să își ducă acolo cunoștințele acumulate în Uniunea Europeană. Deci trebuie să găsim și niște soluții pentru acești uh, refugiați economici și nu pur și simplu să-i trimitem mereu înapoi. Doamna Hornmaier, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc și ei doamnei comisar. Îi mulțumim pentru pachetul prezentat. Situația cu care ne confruntăm este clar una deloc, foarte dificilă. În ceea ce privește returnările în Tunisia, acești migranți uh, economici, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu relucarea, dacă acest instrument e cel la care trebuie să apelăm. Într-adevăr, există instrumentul de relocare și să vedem exact ce fel de refugiați se califică sub acest instrument. Pentru mine Lampedusa aparține de Italia. Suedia este mai mică decât Italia. Germania e o țară mult mai mare, Anglia este o țară mult mai mare. Deci nu vorbim de faptul că Italia a rămas acum total singură în fața, în fața acestei situații. Nu, situația e alta. Există și multe alte țări care primesc refugiați în afară de Italia și trebuie să fim cinstiți când spunem acest lucru. Solidaritatea. Despre asta s-a mai discutat și în Germania, când Germania s-a confruntat cu un val mare de imigranți și atunci Italia nu ne-a ajutat, ne-a ajutat Suedia și alte multe alte țări. Așa că vă rog, doamnă comisar, să vă gândiți cum putem avea un dialog cu Italia, un dialog uh, rațional. Există anumite uh, directive în Uniunea Europeană care par să fie valabile numai pentru Italia. Însă acum vorbim de o masă de refugiați care nu vorbim de un flux atât de mare încât acesta să nu poată fi gestionat. Pentru Malta e într-adevăr clar că e unul de nesuportat, însă trebuie să vedem câte state membre sunt pregătite să ajute Malta, care e o țară foarte mică și care are cu siguranță greutăți mult mai mari. Și în acest caz, într-adevăr, solidaritatea e ceva absolut necesar. Domnul Croceta, două minute. Vă rog să vă limitați la întrebări. Folosiți microfonul. Vă mulțumesc. Noi trebuie să apărăm uh, rezoluția care a fost folosită pentru a bombarda Libia. Vă pun următoarea întrebare pe care mi-a pus-o un tânăr tunisian. Eu sunt din Sicilia, așa că adesea călătoresc în Tunisia, așa că pot să spun că am fost direct implicat în tragedia ce se desfășoară acolo. Din cauza acestor bombardamente din Libia, 150.000 de libieni s-au refugiat în Tunisia. Repet, din cauza bombardamentelor și din cauza tuturor evenimentelor din Libia, au ajuns mii de emigranți în Italia. Eu am o opinie foarte proastă despre politica Italiei în această situație, dar se pare că uh, Italia suferă de pe urma unei crize umanitare de proporții. Tunisia e o țară care încearcă să se dezvolte, să dezvolte democrația și acum în Tunisia avem 800.000, mii, chiar un milion de oameni care suferă de pe unor dificultăți majore. Ei încearcă să facă trecerea spre democrație, să facă o tranziție, dar vedem că aceste țări uh, ne cer să intervenim în războaiele lor. Noi intervenim oricum din cauza petrolului, dar atunci când ni se cere să ajutăm refugiații ce vin din aceste țări, nu o facem. Tunisia este singura țară care a reușit să facă o revoluție și este chiar aici, la ușa Europei. Doamna Alfano, două minute. Da, vreau să-i mulțumesc doamnei comisar. Fie că ne place sau nu, dumnei ei a fost uh, practic singura care a venit cu propunerea, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici și că ne-ați explicat poziția pe care o aveți. Poate că mă înșel, dar mi se pare că încă n-am văzut uh, partea cea mai gravă. Din Tunisia au venit până acum mii de refugiați, vom mai avea refugiați și din Libia sunt alții care vin uh, prin Libia din Ciad, uh, ba chiar și din alte țări. Așa că ne temem că greul de-abia acum urmează. Cu toți aceștia vor ajunge pe coastele europene. Aș vrea acum să vorbim despre problema dintre Franța și Italia. Au încercat să oprească oamenii uh, la frontieră, la Ventimiglia. Toate aceste măsuri vi se par dumneavoastră legale? Măsurile la frontieră, mă refer. Condițiile care au uh, fost convenite pentru a activa directiva 55 pe 2001, credeți că există? Credeți că sunt obiective? Uh, știu că multe țări, precum Germania și Suedia, au ajutat foarte mult în această situație, dar ele trebuie să facă mai mult, să ne arate cum putem rezolva această situație, această urgență, cum putem prevedea ce urmează să se întâmple și, în genere, să ne ajute. Dacă admitem că nu avem uh, multe experiențe în legătură cu uh, azilul și migrația, înseamnă că avem nevoie de timp pentru a putea gestiona ceea ce urmează să se întâmple. Pentru că dacă va trebui să întâmpinăm sute de mii de refugiați care provin din Libia, păi vă dați seama că nu vom face mare lucru. Da, mulțumesc că văd că deja suntem în întârziere. Uh, stimată doamnă comisar, vreau să vă felicit pentru tot ce faceți în această perioadă foarte tumultuoasă. Ați vorbit despre permisele temporare care acum sunt emise în Italia. Spuneți-ne mai multe. Mulțumesc. Doamna Hedi, eu vreau să întreb următorul lucru. Care sunt argumentele statelor membre pentru a refuza să fie alături de Malta și de Italia în uh, aceste în întâmpinarea fluxurilor migratorii? Ați spus că uh, Germania va prelua 100 de persoane, dar ce se întâmplă cu restul? Eu aș vrea să știu ce se discută la aceste întâlniri pentru a ști care e adevărul. Mulțumim, domnul Mulder. Mulțumesc. Uniunea Europeană înseamnă libera circulație a persoanelor. Italia a dat vize temporare refugiaților pe motive umanitare. Comisia aprobă acest lucru? este nevoie de aprobarea Comisiei? Unele state membre acum uh, sunt pe cale să-și închidă frontierele. Vi se pare că acest lucru este legal? Din nou, solicit poziția Comisiei. Și ultima întrebare, crede Comisia că sistemul Schengen este amenințat sau nu? Mulțumim, domnule Mulder. Doamnă comisar, aveți acum ocazia să răspundeți. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Este clar că situația cu care ne confruntăm acum e dificilă. Nu doar uh, astăzi, ci și în viitor, pentru că nu știm uh, ce se va întâmpla în viitor în Libia și în țările învecinate. Nu știm cum va evolua situația, de aceea e greu să ne pregătim pentru diversele scenarii posibile. Atâta timp cât există violență în Libia, cu siguranță uh, oamenii vor fugi de aceste evenimente. Vor veni în țările învecinate, deci în Europa. Deci nu există soluții rapide, soluții simple. Cine spune că are astfel de soluții, uh, nu știu dacă, dacă ar exista o asemenea persoană, aș felicita-o și aș cere să-mi zică ce soluție are. Pe 24 mai vom încerca să prezentăm un document al Comisiei în care să arătăm nevoia unui sistem comun de azil să avem o politică comună în domeniul migrației pentru a lupta împotriva imigrației ilegale și a traficului cu ființe umane. Vom propune soluții pentru facilitarea migrației legale. Desigur, statele membre au până la urmă dreptul de a hotărâ să admită sau nu oameni pe teritoriul lor, dar sperăm să putem facilita o apropiere și parteneriată cu alte țări. Deputatul care mi-a adresat întrebarea, văd că este încă prezent, așa că îi răspund, trebuie să putem identifica competențele și să vedem dacă putem să găsim uh, niște programe pe care, prin care să-i putem integra pe acești oameni uh, pe piața noastră. Au mai existat uh, programe anterioare care nu au funcționat prea bine și vom încerca să le discutăm împreună cu tunisinii ca să le putem îmbunătăți. Trebuie să putem controla mai bine granițele, dar și să integrăm mai bine pe cei care au dreptul de ședere legală aici. Deci vom încerca să avem o abordare coerentă și cuprinzătoare a migrației. După cum ziceam, încercăm să asistăm Tunisia în mai multe feluri. Nu am aici cifre, nu știu, uh, domnule Iacolino, câți bani dăm Tunisiei, noi ne-am dus acolo ca să-i ascultăm pe ei, să vedem care le sunt prioritățile. Au nevoie de asistență pentru o tranziție democratică, pentru organizarea alegerilor și uh, asistență economică. Deci noi trebuie să le dăm ceea ce doresc. Așa că nu avem încă cifre, dar uh, încercăm să identificăm niște sume atât pentru Egipt și cât și pentru Tunisia. Vom încerca să facem mai multe în domeniul parteneriatului pentru mobilitate, azil, migrație, returnări și cooperare în materie de mobilitate și migrație legală. De exemplu, vize pe termen scurt pentru anumite categorii de oameni. În ce privește Italia, sigur că încercăm să o ajutăm. Am identificat 171 de milioane de euro ca sumă disponibilă din perioada 2009-2011, repet, 171 de milioane de euro. Mare parte din acești bani nu au fost încă folosiți de Italia, îi vom ajuta să uh, realoce această sumă și să o folosească. Poate fi folosită pentru a ușura această situație umanitară care a avut loc în Lampedusa și în alte orașe unde sunt um, preluați imigranți. Am discutat cu autoritățile italiene pentru a vedea cum putem sprijini uh, repatrierea tunisienilor uh, în mod treptat. În ce privește spațiul Schengen, el nu este periclitat, cred eu. Cu toate acestea, trebuie să rămânem vigilenți. Există, sigur, deficiențe în sistemul SIS. Uh, Îl evaluăm. A existat și o scrisoare adresată Comisiei. Chiar înainte de Crăciun, ni s-a cerut să revizuim uh, sistemul Schengen, avem sigur sistemul de evaluare. Ni s-a cerut să facem acest sistem mai independent, mai eficient și să analizăm posibilitatea suspendării în anumite condiții. Știți că dacă este un mare meci de fotbal, un derby, putem să suspendăm libera trecere. Uh, să existe condiții uh, în care să putem suspenda acordul dacă statul membru nu își îndeplinește obligațiile. Italia a emis într-adevăr permise temporare pentru acești uh, migranți din Tunisia. Ni s-a comunicat acest lucru. Migranții au fost identificați, înregistrați și au primit uh, vize temporare din motive umanitare. Acest lucru e în conformitate cu dreptul italian și cu cel comunitar. Decretul italian și uh, dreptul comunitar mai prevăd și faptul că dacă aceste vize vor fi valabile pentru întreg spațiul Schengen, în baza articolului 3.2, ele trebuie să fie emise în temeiul prevederilor referitoare la spațiul Schengen. Deci trebuie să aibă un document de călătorie valabil, să aibă mijloace de autoîntreținere suficiente, să nu aibă uh, înregistrări în domeniul SIS și așa mai departe. Dacă ele nu sunt uh, în conformitate cu aceste criterii, atunci nu uh, vor putea pătrunde în um, spațiul Schengen. Vom face controle și vom verifica aceste lucruri în orice caz. Ieri uh, mai multe țări au spus că sunt îngrijorate în legătură cu Schengen. Italia a încercat să le calmeze temerile. Sigur că și Comisia analizează situația, dar noi nu putem acționa pe baza unor zvonuri apărute în mass media. Deocamdată nu am văzut uh, semne că ar fi încălcat uh, dreptul comunitar, dar monitorizăm situația îndeaproape și vom avea grijă ca toate aceste lucruri să nu devină prea politizate. Foarte pe scurt, uh, Bulgaria, România, Schengen nu a fost pe agenda Consiliului de Ministri. Problema este în mâinile Consiliului European. Nu putem face nimic mai mult. Vor exista discuții și sper să se poată găsi și o soluție de ieșire din impas. Domnule Alvaro, dacă Comisia își va modifica propunerea, va trebui să existe unanimitate. Sigur că acest lucru poate apăra pe parcursul negocierilor, dar trebuie să existe unanimitate. Doamna Boscurt, problema pe care ați ridicat-o, și anume efectele extrateritoriale ale abuzului împotriva copiilor, um, încă este discutată, rămâne să o negociem uh, între noi. În ce privește reîntregirea familială, doamna Ghiom, cred că dumneavoastră m-ați întrebat, nu-i așa? Această discuție a apărut într-adevăr în mai multe state membre, Franța, Olanda și altele. Deocamdată avem o legislație în domeniu și, după cum știți, termenul familie apare interpretat puțin diferit în mai multe directive, așa că, în primul rând, ar trebui să găsim o definiție comună pentru toate directivele. Comisia uh, dorește să uh, vadă dacă este probleme în legătură cu aplicarea acestor directive privind uh, reîntregirea familială. Nu este vorba doar despre uh, cuplurile uh, care aparțin unor naționalități diferite, ci și uh, unor uh, uh, și cuplurile de același sex. Apoi, uh, în ce privește uh, următoarea întrebare, cred că situația este așa cum este, nu este o problemă de argumente. Uh, Germania, Franța, Belgia primesc uh, mulți uh, azilanți, deci problema nu este în legătură cu cifrele. Pur și simplu dispoziția statelor membre nu este cea mai solidară posibilă, așa că nu ar rău să vă dau mai multe detalii. Ajunge ce am spus. Președintele, mulțumim, doamna Malmström, vă mulțumim foarte mult. Ați uh, răspuns la 20 de întrebări, 20 de deputați, ați uh, spus foarte bine că, de uh, adevăr, uh, noi nu vociferăm aici împotriva Comisiei, ci împotriva situației prezente. Perspectivele viitoare sunt destul de îngrijorătoare, așa că noi ne bazăm pe dumneavoastră să faceți o treabă și mai bună și să înregistrați progrese. Vă mulțumim foarte mult!